Good afternoon, dear colleagues. We start our uh, meeting. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem reuniunea noastră. Dacă nu sunt modificări propuse pe ordinea de zi, se consideră adoptată. Urmează acum aprobarea proceselor verbale de pe 11 mai și văd că nu sunt comentarii, prin urmare acestea se consideră adoptate. Următorul subiect pe ordinea de zi se referă la comunicările președinției. Nu am nimic de comunicat, prin urmare trecem direct la audiere. Dragi colegi, audierea de astăzi se referă la egalitatea de gen în sectorul mass media în UE. Doresc pe această cale să urez un călduros bun venit tuturor participanților, în special experților invitați, care ne vor oferi un input extrem de valoros. Avem platforma de acțiune din 1995 care a recunoscut importanța relației între mass media și femei. Și totuși, participarea femeilor în poziții înalte în sectorul mass media rămâne scăzută. Fiind dat impactul comunicațiilor globale din ziua de astăzi, E clar că potențialul sectorului media de a contribui la egalitatea de gen este mai important ca oricând. Această audiere publică va analiza puțin cum arată prezența femeilor în mass media și în jurnalism și cum femeile ar putea influența uh, schimbarea culturii organizaționale ce se întâmplă cu stereotipurile în mass media și care sunt tendințele și schimbările care apar din punctul de vedere al genului în sectorul mass media din UE. Vom încerca să analizăm ce se întâmplă în industrie în sine și ce se întâmplă la nivelul conținutului produs și care sunt interfețele dintre aceste două părți. Această audiere ne va ajuta foarte mult în redactarea viitorului raport cu același titlu. Raportor este doamna Șoitrova, care, din păcate, nu poate fi prezentă astăzi, însă ea ne-a transmis un mesaj video și chiar acum o să-l pornim.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 Mulțumim foarte mult, doamne raportor Mihaela Șoitrova, pentru mesajul video transmis astăzi. Și acum dau cuvântul expertelor noastre. Doamna Leanca Vohoșova, Facultatea de Științe Sociale din uh, Praga. Vă rog. Okay, eh, Dobrý den, děkuji za představení. Eh, já jsem byla požádána, aby... Mulțumesc foarte mult. Am fost rugată să mă acces pe sectorul cercetării, pe teoria uh, acestui domeniu. Din acest domeniu am o prezentare oarecum academică Deci e vorba de uh, studiile de gen în media și teoriile feministe. Sunt uh, niște domenii foarte specifice. Mi se pare că nu vedeți uh, prezentarea mea. Ne pare rău, sunt interferențe pe canal și se aude un bâzâit. Nu putem să traducem foarte bine. Vlastně uh, každý své vlastní poznání, svoji vlastní metodologii uh, řeší odlišné otázky They're checking. Yeah. Da, They're checking it. Shall I continue? Yeah. Okay. Da. <laughs> Uh, takže každý z těch oborů, genderová, mediální studi- eh, genderová studia i mediální studia, má vlastně specifický přístup. Studiile de gen și studiile media au, au uh, o abordare specifică și analizează subiecte și perspective diferite. Se ocupă și de cercetare și aduc la lumină diferite descoperiri noi. Nu putem să izolăm studiul mass media de alte dimensiuni și aspecte demografice și socioculturale. Nu putem să facem o distinție clară nici de influențele socioeconomice care Uh, bineînțeles că își aduc aportul în acest domeniu. De fapt, despre ce este vorba? Care sunt mijloacele de comunicare în masă care se axează pe profit? Sunt structuri uh, organizaționale, sunt... Uh, ne pare rău, nu se poate lucra, ei sunt interferențe pe canal. Obsahy a mediálními publiky. Eh, jsme poměrně opatrní, pokud jde o účinky. Je vorba de producție de conținut media și suntem foarte atenți pentru că aceste două sectoare nu pot fi privite în mod izolat. Ar fi naiv să credem că putem să separăm influența media de conținutul media. Și acum, care este interacțiunea între oameni și producțiile media din perspectiva economiei, eh, societății, mă scuzați. Se spune mereu că se produce conținut pentru public. Și asta în funcție de așteptările pe care le au oamenii. Deci se produce exact ceea ce vor oamenii, ceea ce nu este o strategie bună. Și acum, subiectele studiilor media de ce ne ocupăm noi, în primul rând, în uh, cercetările noastre. Și aici uh, o să vă transmit uh, câteva idei în baza unor cifre. Studiile de gen se preocupă de situația reporterițelor, jurnalistelor și așa mai departe, uitându-ne la statistici, la cifre. Din ultimul Global Media Monitoring Project, care se face odată la 5 ani sunt analizate uh, date care trebuie să fie privite critic, pentru că întotdeauna uh, este analizat conținutul media într-o zi concretă. Și vedem că doar 37% este produs din acest conținut este produs de femei. Acest uh, procent nu s-a schimbat în ultimii 10 ani, deci există o stagnare moderatoarele sunt supra-reprezentate, mai ales la televizor. Și aici ne gândim la doi factori de influență. Factorul de gen, dar și vârsta. Cu cât femeile sunt mai în vârstă, cu atât ele nu mai apar uh, uh, la televizor. Iar în ceea ce privește raportul digital, Aici 40% uh, din conținut este într-adevăr produs de către femei. Iar în ceea ce privește segregarea orizontală, despre ce este vorba aici? E vorba de felul în care sunt tratate femeile și cum uh, sunt distribuite subiectele. Avem hard news versus soft news, adică subiectele foarte importante și subiectele mai puțin importante. Asta ne preocupă pe noi. Vrem să vedem dacă există un fel de subiecte predestinate bărbaților și predestinate femeilor și cum sunt distribuite aceste subiecte de reportaje. Din acest studiu a rezultat că femeile, că doar o treime dintre subiectele de care se ocupă femeile sunt într-adevăr subiecte foarte importante. Apoi, segregarea verticală. Despre ce este vorba aici? în ce măsură femeile sunt reprezentate în poziții de management, câte sunt în funcții înalte. Concluzia la care ajungem este că, da, există un uh, plafon de sticlă, adică femeile nu ajung chiar sus, rămân pe poziții mai joase. Și avem mari dificultăți în a primi date bune în Europa și în plan global. Dar am analizat uh, situația din 2011 și a rezultat că uh, în pozițiile de top, femeile reprezintă în continuare doar uh, o minoritate. Apoi, politicile de gen. Ce înseamnă acestea? În ce măsură instituțiile media se preocupă de subiecte precum concilierea dintre viața profesională și de familie sau hărțuirea la locul de muncă sau hărțuire sexuală la locul de muncă, mobbing și așa mai departe. O problemă care există în continuare este aceea a sexismului la adresa femeilor. E vorba de femei jurnaliste sau uh, autoare. Tendința de a avea sexism este crescândă. Și există acele atacuri numite ad hominem. Adică sunt atacate jurnalistele pentru felul în care arată sau uh, pentru uh, felul în care se comportă, dacă sunt sau nu suficient de amuzante. După cum am spus, eu studiez genul în uh, domeniul media. Dar studiile noastre se axează nu doar pe factorul de gen, ci și pe alți factori și um, am încercat în această prezentare să vă ofer o, ve o vedere de ansamblu despre ce s-ar putea modifica în branșa media când e vorba despre femei. Există o legătură puternică între conținutul media și Um, deci între conținutul media și um, situația femeilor. Cu cât ele produc mai mult uh, conținut, cu atât uh, uh anumite femei vor fi încurajate să producă același tip de conținut. Și rezultă că aici nu, e, nu există o corelare între uh, conținutul pentru femei și jurnaliste femeile nu au tendința naturală de a se preocupa de subiecte femeiești. Nu, există și femei activiste, dar problema este că nu toate sunt așa. Și mai există un clișeu. În momentul în care există femei în, pe posturi de conducere, se spune că um, se va schimba peisajul media, dar nu este corect. Noi avem date care spun că nu este așa. Femeile nu se comportă diferit când sunt în funcții de conducere. Și împărtășesc în general aceleași valori ca și bărbații. Și acum doresc să vă ofer un citat din 1988 din partea lui Van Zunen, o cercetătoare foarte importantă. Din perspectiva discriminării de gen, este foarte important să ne dăm seama că femeile din branșa media sunt în continuare subreprezentate. Ideea este că nu există o legătură între acest, această idee și uh, felul în care este structurat conținutul media. De ce nu funcționează? De ce nu există această relație de la care am, uh, despre care am crezut că există? În primul rând, genul nu este o categorie binară. Nu putem pleca de la premisa că ai anumite valori doar pentru că ești bărbat sau fiindcă ești femeie. Uh, și nu, exi- nu există acea perspectivă feminină doar pentru că a fost emisă de o femeie. E fals. Deci, genul nu este o categorie binară. Deci nu putem spune că cineva, doar pentru că este bărbat sau femeie, are aceleași valori cu altcineva. Apoi, avem și noțiunea de gender blindness, orbirea în funcție de gen. Se pleacă de la premisa că femeile care lucrează în media sunt uh, oarbe în fața genului, că se preocupă de altceva și că lasă la o parte aspectele de gen. Acest tip de orbire, să zic așa, poate face ca uh, în societate feminitatea să fie privită ca fiind un lucru negativ și de aceea femeile au tendința de a se identifica cu valorile masculine. Vor să fie binevenite în clubul masculilor, pentru că acolo se bucură de anumite avantaje și sunt respectate mai mult. Apoi se pleacă de la premisa că femeile pot schimba ceva în branșa media. De exemplu, în jurnalism. Dar nu este așa. Jurnalismul ar trebui să fie obiectiv. Nu este vorba de aspecte de gen aici. Deci dacă o, o jurnalistă sau un jurnalist se preocupă de subiecte de gen cu precădere, acest lucru este privit ca fiind neprofesionist și ideologic. Ceea ce contrazice o redare a faptelor într-o manieră obiectivă și bună. Noi suntem de părere că e important să fii obiectiv. Sunt unii care spun știrile sunt știri, știrile trebuie să fie obiective, știrile nu au gen. Da, o fi adevărat, dar Sunt anumite aspecte ce țin de bărbați sau de femei care pot influența uh, felul în care este redat conținutul media. Este vorba de conținuturi care, da, pot fi foarte politice. Deci important este ca jurnaliștii să fie independenți. Independența este punctul de pornire pentru orice fel de relatare jurnalistică. Domeniul media se axează foarte mult pe aspectele financiare. Valorile profesionale ale jurnaliștilor intră uneori în coliziune cu interesul uh, deținătorilor trusturilor media. Și dacă criticăm conținutul, adesea până și jurnaliștii ne spun, da, dar asta au cerut oamenii, asta și-au dorit. Și acum uh, doresc să trag un semnal de alarmă. E vorba de feminizarea mediilor. Aici este o problemă, un pericol. Deja în anii 70, în secolul trecut, am văzut cum uh, numărul femeilor a sporit în acest domeniu. A fost și din uh, motive economice. Se dorea uh, atragerea publicului și, da, într-adevăr, um, s-a ajuns la concluzia că poți câștiga femeile ca public doar dacă angajezi mai multe jurnaliste sau moderatoare cu emisiuni de lifestyle, cu reviste și alte asemenea idei. E vorba tocmai de emisiuni care erau împotriva temelor de gen. Cu siguranță nu erau echilibrate din uh, perspectiva genului, deloc feministe. Și atunci, uh, da, la vremea respectivă exista mai multe femei în emisiuni care au uh, consolidat vechile stereotipuri. Și o altă capcană care ar putea exista aici se referă la faptul că în domeniul media apar din ce în ce mai multe moderatoare. Dar să ne uităm puțin la vârsta acestora. E o capcană aici. Femeile mai în vârstă, care sunt foarte bune, au șanse puține să izbutească. Sau până și la universități e o capcană. Avem mai multe studente, da, dar mai târziu în viața profesională tot bărbații sunt mai mulți, fiindcă bărbații se impun mai ușor. O altă problemă Dacă lucrează prea multe femei într-un domeniu, se prea poate ca salariile să scadă. Este o problemă în numeroasele domenii în care există cu precădere femei. La final, doresc să spun că dacă în domeniul mass media sunt angajate prea puține femei, atunci putem spune că este vorba despre o discriminare pe bază de gen. Nu este în regulă să se întâmple asta. Dar trebuie să ne gândim mereu ce înseamnă asta. Ce înseamnă dacă e un domeniu care lucrează mai mult, mai mult femei. Nu este deloc ușor. Nu putem să plecăm de la premisa că cu cât lucrează mai multe femei în domeniul media, cu atât mai bun va fi conținutul. Nu, Uh, atrag un semnal de alarmă față de această capcană. Vorbim despre o masă critică a femeilor. Da, să zicem că e posibil că dacă într-un domeniu lucrează mai puține femei, atunci ele nu pot modifica nimic, nu pot schimba nimic și de-abia după ce numărul acestora crește, ne putem da seama că se mișcă ceva. Așa este, nu ne putem însă, nu putem însă să atestăm asta cu studiile noastre. Sunt însă de părere că cel puțin în Cehia lucrurile arată în felul următor. Societatea ar trebui să pună osul pentru crearea unei culturi uh, de gen. Sigur, în strânsă legătură cu cultura media. pentru că conținutul media nu apare uh, rupt de context. Uh, se bazează pe niște structuri și niște dinamici sociale. Eu sunt de părere că atâta timp cât societatea noastră nu este insensibilă la gen, cât timp nu avem o bună cultură de gen, nu putem avea pretenția ca uh, în mass media lucrurile să se schimbe dramatic și că, că, că femeile vor schimba cu adevărat radical acel domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Donatella Martini. Thank you. Thank you for your invitation. Vă mulțumesc pentru invitație. Trebuie să vă spun că am uh, apreciat mult invitația dumneavoastră, deoarece credem în puterea instituțiilor. Faptul că ne-ați invitat este o recunoaștere a activității noastre. Dar de multe ori în țările noastre de origine nu este valorificată munca noastră de activiste feministe. Am dat 15 minute și foarte multe lucruri de a vă împărtăși. Facem parte din lobby-ul femeilor uh, europene EWL și de asemenea împreună cu Asociația franceză și Endegar, Marinul Labar, uh, președinta acestea fiind aici, deci suntem cofondatorii WeCamps, Coaliția Europeană a Femeilor împotriva sexismului în mass media. O coaliție de grupări feministe care combat acest fenomen. IWL și CAMS cred că trebuie uh, combătută discriminarea în mass media. Am lăsat și o petiție în care cerem Uniunii Europene să-și consolideze legile de combatere a sexismului în media, uh, în conformitate cu opinia Parlamentului European pentru a avea o directivă, deoarece rezoluțiile nu sunt uh, respectate. La început mă voi concentra asupra situației din Italia, deoarece e reprezentativă pentru toate țările europene, cu excepția Franței deoarece recent Franța e o țară care, în care s-au luat decizii foarte bune cu privire la sexism, mai ales în uh, domeniul publicității. Beginning of July. Începutul lunii iulie va avea loc o reuniune între societatea civilă, SIDO și alte părți implicate pentru a discuta despre situația legislației de um, antidiscriminare. Vă voi spune care este contribuția grupului uh, italian în ceea ce privește stereotipurile de, din uh, mijloacele de comunicare și publicitare. Spre deosebire de alte țări europene, Italia încă nu are o lege pentru a combate atitudinile de stereotipare uh, din uh, media. Uh, s-au înaintat niște proiecte de lege în acest sens în Parlament, totuși. Din 2011, încălcând articolul 2 CEDO și recomandările specifice 24 și 25, singura măsură adoptată pentru a asigura că o rețea de radiofisiune publică respectă principiile din convenție a fost planul Uh, de acțiune extraordinară împotriva violenței de gen, lansat de Giovanna Martelli, care era delegata a premierului Renzi, pentru a crea un, niște grupuri de experți care să monitorizeze și să analizeze impactul acestor stereotipuri asupra reprezentării uh, violenței de gen. Însă în plan nu s-au oferit indicații specifice în legătură cu criteriile de selecție pentru aceste grupuri sau sfera lor de aplicare și în momentul de față planul respectiv nu a fost implementat. Dacă e să-l comparăm cu documentul din 2011, în momentul de față nu există niciun serviciu de monitorizare guvernamentală în legătură cu persistența stereotipării femeilor, uh, sau în ceea ce privește modul în care este prezentată violența în general și în media. Există trei servicii de monitorizare ale Asociației Jurnaliștilor, de către AGICOM de asemenea, un birou guvernativ care trebuie să controleze întreaga presă și de către televiziunea publică, RAI. Primele două nu își publică rezultatele, în timp ce RAI o face, însă fără să impună măsuri corective sau sancțiuni în urma acestor analize. În Franța, de pildă, CSA-ul a sancționat acum câteva uh, săptămâni o companie de televiziune privată de 8 din cauza unui program sexist. Astfel de măsuri sunt inadecvate, nu își uh, ating obiectivele. Deci putem conchide că nu există măsuri juridice sau de altă natură adoptate până acum care să asigure că rețeaua de radiodifuziune publică acționează în conformitate cu principiile consfințite în convenție. Și că toate uh, toți reprezentanții media recurg la practici discriminatorii la adresa familiei, ă, femeilor. Recomandarea de a introduce o definiție juridică a publicității stereotipată sau um, pentru a combate atitudinile discriminatorii și de stereotipare sau de a stabili, stabili un mecanism ad hoc de reportare cu sancțiuni administrative eficace, așa cum știm că există de pildă în Spania, nu știu dacă mai există, însă știu că a existat așa ceva în trecut. Ineficiența mecanismului de autoreglementare pentru combaterea atitudinilor sexiste în media uh, e o problemă. Situația e gravă, așa cum s-a denunțat și în raportul din 2011 și așa cum s-a afirmă în raportul guvernamental, singura acțiune posibilă pentru a combate această publicitate e raportarea către Institutul de Autoreglementare de Publicitate, numit IAP în italiană. Acordul între Departamentul de Șanse Egale și IAP deja s-a dovedit insuficient în ceea ce privește reducerea nivelului de publicitate sexistă, deoarece acest acord nu a fost pus în practică, deși a fost semnat în 2011. IAP este un organism privat creat de profesioniști de publicitate și, prin urmare, uh, intră în conflict de interese direct cu obiectivul uh, afirmat. Față de 2011, situația s-a înrăutățit. Noua alcătuire a ea nu include niciun expert pe probleme de egalitate între sexe, care să evalueze natura sexistă a publicității deși organizațiile de femei au promovat uh, uh, recurgerea la această agenție, s-a dovedit totuși că activitatea acestei agenții nu a fost suficientă. IAP nu are puterea de a împiedica uh, publicarea de astfel de imagini sexiste, nu poate impune sancțiuni economice sau Uh, opri o campanie publicitară. Mai mult, nu s-a evaluat eficiența acelui așa acord semnat de Asociația Municipalităților Italiene, tot în 2011, cu privire la monitorizarea publicității locale. Cât despre orientările legate de modul în care sunt prezentate femeile la radiodifuziunea publică, RAI. Conform raportului uh, guvernativ, RAI a adoptat orientări specifice pentru a îmbunătăți modul în care sunt prezentate femeile, însă această declarație e incorrectă. E vorba de serialele de ficțiune la televiziune care, de exemplu, nu includ nicio referire la modul în care trebuie prezentate femeile. În mod remarcabil, eșecul legat de respectarea orientărilor generale nu duce la niciun fel de consecință nici pentru radiodifuziune sau de alt tip. În 2016 a expirat. A expirat licența RAI, însă criteriile pentru a alege organizațiile reprezentative nu au fost clare. Îngerurile femeilor, care au multă expertiză în ceea ce privește combaterea sexismului în media sau pentru egalitatea între sexe, au fost excluse, deși au protestat Excluderea grupurilor femeilor constituie o încălcare directă a convenției de către guvern. Astfel, clauzele de gen nu au putut fi introduse în uh, actul stabilit de guvern, uh, prin care, din principiu, se spune că RAI trebuie să ofere un serviciu public uh, de 10 ani. Conform termenii concesiunii, odată la câțiva ani, se stipulează un uh, contract de servicii. Pentru reuniunea contractului pe 2011-2019 uh, nu s-a implicat uh, societatea civilă în procesul de consultări și doar la insistențele reprezentanților ONG-urilor femeilor care au cerut să fie considerate ca interlocutor, 13 amendamente de gen au fost introduse. Pentru perioada 2014-2015, ONG-urile uh, femeilor au înaintat noi propuneri de amendamente care au fost adoptate pentru a asigura uh, respectarea recomandărilor CEDO. Deși s-a încheiat uh, procesul legislativ, acel contract niciodată nu a fost aplicat nu există niciun mecanism care să asigure menținerea acestor amendamente ce după următoarea perioadă de contract. Deci totul depinde de voința Ministrului de Dezvoltare Economică și în absența unor orientări în ceea ce privește prezentarea femeilor. Orientările uh, RAI nu se aplică rețelor private de televiziune, deoarece acestea fac uh, un alt buget. Autoritatea de monitorizare pentru sectorul audiovizual evaluează o monitorizare de gen, însă nu își face publice concluziile și nici nu le folosește ca bază pentru a îmbunătăți situația. Lucrurile s-au înrăutățit față de rapoartele anterioare, deoarece grupul de experți stabilit pentru șanse egale nu a fost uh, implicat în uh, stabilirea orientărilor. Recomandarea de a implementa uh, CEDOR și de a examina în continuare sectorul în ceea ce privește stereotipurile și combaterea lor uh, Uh, se mențin. Vrem un cod de conduită comun pentru mijloacele private și publice și vrem să se ia acțiuni corective în caz de încălcări. Vrem de asemenea să se interzică publicitatea discriminatorie față de femei și să se impună astfel de reguli atunci când se stabilesc concesiile și contractele. Clauzele trebuie stabilite împreună cu ONG-urile pentru femei și cu experți uh, independenți din domeniu. Pentru iar de asemenea observator independent trebuie să participe ca membru de plin alături de ONG-urile femeilor. Vreau să-i sugerez doamnei Soidrova să citească un articol care se regăsește în documentația trimisă secretariatului FAM. Dumnezeu uh, a menționat aceste documente în discursul dumnealui. E vorba de libertatea de expresie versus egalitatea între sexe. Evarias Manson, profesor de la Universitatea Arctică din Norvegia și Maria Anstrom de la Universitatea din Göteborg sunt autoarele acestui articol foarte interesant. Și citind acest articol, doamna Șoidrova cred că va fi convinsă, ca și noi, că libertatea de expresie It doesn't interfere. Nu ar trebui să aducă atingere egalității de, între sexe. Dacă, bineînțeles, nu este înțeleasă că drept cenzură. Thank you very much, Ms. Donatella. Mulțumim, doamnă Donatella Martini, pentru prezentare, pentru recomandări și propuneri. Acum îi dau cuvântul doamnei Martina Simoni, secretar general de la Asociația Belgiană a Jurnaliștilor. Merci beaucoup. Um... Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitația făcută. Nu sunt uh, jurnalist, sunt uh, jurist și uh, secretar general al unei uniuni a jurnaliștilor care se ocupă și de chestiuni legate de gen și de egalitate în cadrul formării. Nu o să vorbesc despre divertisment sau publicitate, o să vă vorbesc despre informații și despre, uh, despre știri, despre femeile din acest domeniu. Eu mi-am împărțit în două prezentarea. Prima parte, pe scurt, e vorba de prezența și reprezentarea femeilor în mass media, în conținutul mediatic, mai ales în ceea ce privește informațiile, știrile, când uh, în uh, presa scrisă sau la televizor, cum sunt reprezentate femeile. Avem uh, studii mai recente, cum ar fi Glo- uh, Global Monitoring Project, care sunt foarte importante și acestea, bineînțeles. Aceste studii vin mereu cu aceleași constatări, din păcate, și de la constatări trebuie să trecem la acțiune, fiindcă nu putem să ne oprim la aceste constatări, mai ales că sunt uh, nemulțumitoare. A doua parte a prezentării se referă mai ales la personal, la echipele de jurnaliști și modul în care lucrează femeile aici, uh, numărul de femei din aceste echipe și problemele care se pun uh, mai ales în ceea ce privește violența la locul de muncă și hărțuirea cibernetică jurnalistelor. Care este situația femeilor în uh, domeniul informației, a știrilor? Iată aici primul grafic. Primul arată situația femeilor uh, în uh, presa cotidianelor. Vedeți aici cum stau lucrurile pe baza unui studiu belgian pe baza cotidianelor francofone nu este vorba, este vorba despre femeile intervievate sau pe care le vedem 17% la televizor, celălalt grafic, lucrurile sunt un pic mai bune, 37% în funcție de studiu, între 30 și 40%. Este vorba despre știri aici. Dacă ajungem Uh, dacă trecem la domeniul divertismentului, numărul femeilor crește. Aveți aceste studii la dispoziție și uh, linkurile în uh, prezentare. Acum, care este rolul în care se găsesc femeile în domeniul informațiilor știrilor? Prima, primul, prima linie este reprezentată de figurante, figurații. Aici găsim un, numărul mai, un număr mai mare de femei în uh, presă și la știri, deci rolul cel mai mare este uh, de figurație, individualizată, nu neapărat în grupuri, și următoarea linie se referă la um, experți. Experții sunt intervievați tot timpul în mass media, iar în momentul în care se intervievează experți, sunt, e vorba de bărbați sau de femei? Să vedem. S-a numărat și renumărat, iar în presa cotidiană 9 din 10 experți sunt bărbați. Deci, 86%. Uh, Acum, să vedem care este distribuția bărbaților și femeilor în funcție de vârstă. În momentul în care se încercăm să dăm, uh, să dăm o vârstă, bineînțeles, nu este foarte greu, fiindcă ne putem baza pe fotografii, pe uh, partea vizuală. Dar ce observăm? Că în momentul în care femeile au o vârstă de Uh, sub 20 de ani, deci adolescente sau femei tinere, femeile și bărbații sunt uh, la egalitate în ceea ce face conținutul mediatic. Ei bine, în momentul în care femeile depășesc vârsta de 20 de ani și devin femei active, dispar din domeniul uh, informației mass media. Un lucru surprinzător, iată bărbații activi, iau locul femeilor active în ceea ce privește domeniul informațiilor și, ultima linie, femeile în vârstă și uh, antevorbitoarea mea a spus că aceste, feme- că aceste femei în vârstă dispar, pur și simplu, ei bine dispar, chiar dacă în populație numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților, dar iată că acest lucru se, se întâmplă și, de fapt, uh, repartizarea ar trebui să fie inversată pentru a se reprezenta echilibrat societatea. Acum, să vedem cum, uh, care este situația între bărbați și femei în ceea ce privește tematica. Avem pe a treilea rând sportul. Iar în lumea sportului, aici, iar sportul poate să fie divertisment sau știri, deci, în ceea ce privește sportul, în prezența femeilor este de 6 sau 7%. Aceasta este categoria ca unde femeile sunt cele mai invizibile, să zicem așa, alături de politică, economie și finanțe. Și uh, ultimul grafic pe care vreau să vi-l arăt se referă la distribuția pe sexe uh, în conformitate cu uh, identificarea. am pus întrebarea, um, sunt bărbați și femeile egali în ceea ce privește identificarea, numirea, deci se dă numele în același fel, nume, prenume, profesie și așa mai departe. Ei bine, când ne uităm la categoria persoanelor de, uh, despre care se vorbește, deci care sunt intervievate și care sunt identificate numai cu prenumele, Aici avem numărul cel mai mare de femei. Dacă eh, ne uităm la categoria unde persoanele sunt eh, identificate în nume, prenume, profesie, ei bine, aici majoritatea zdrobitoare aparține bărbaților. Bărbații și femeile, deci, nu sunt egali în ceea ce privește identificarea. Când, când le spunem asta jurnaliștilor, le spun nu se poate așa ceva, noi nu lucrăm așa. Ei bine, iată că studiile arată uh, acest lucru. Iată de ce este foarte important să existe aceste studii, fiindcă în mod intuitiv nu, nu înțelegem de ce uh, ar exista această diferență de tratament între bărbați și femei. Și totuși, iată că așa stau lucrurile și studiile arată acest lucru. când vorbesc despre studii, e mai multe studii, nu unul singur, iar acestea, aceste constatări se repetă. Studiile arată că femeile nu sunt prea prezente în domeniul informației, sunt aproape invizibile în domeniul ar fi sport, politică, economie, finanțe, că sunt mai ales în rolul de figurație, că 9 din 10 experți intervievați sunt bărbați, femeile sunt mai puțin identificate decât bărbații și nu sunt prezente uh, în uh, procent de, de 50-50% decât până la vârsta de 20 de ani. Apoi ele dispar. Am putea să facem aceste constatări și să spunem, e bine, așa sunt lucrurile, nu o să le schimbăm noi, așa este societatea, de ce, de ce s-a schimbat? E bine, trebuie să se schimbe, fiindcă mass media trebuie să joace rolul de vector de schimbare, mai ales când avem o viziune progresistă asupra informației, asupra știrilor și asupra calității acest, acestora. Să, dacă ne gândim că jurnaliștii uh, vorbesc atât de puțin și prost de o jumătate din populație, e bine, există totuși inițiative în care trec de la constatări la acțiune. Dar înainte de a vorbi despre această inițiativă, aș vrea să vă spun, de așa că pot să fac recomandări, sugestii, dacă îmi permiteți, mulțumesc, cred că trebuie să se urmărească mai departe și să se documenteze analize de conținut, fiindcă duc la sensibilizarea uh, persoanelor uh, din domeniul profesional. Apoi, dacă le arătăm oamenilor că există acest, uh, acest caracter subiectiv uh, inconștient care face o discriminare, atunci oamenii devin conștienți de acest lucru și pute, poate duce acest lucru la schimbare. Trebuie să se lucreze foarte mult cu studenții de la jurnalism, fiindcă după părerea mea, există niște generații pierdute în ceea ce privește egalitatea între sexe, dar, jurnal, dar studenții de la jurnalism de acum reprezintă o țintă care trebuie um, care trebuie, care trebuie discutată în mod prioritar. Trebuie să se discute apoi și cu jurnaliștii și cu directorii de organizații mass media, trebuie să existe formări permanent, permanente, iar apoi uh, în domeniul mass media trebuie să existe indicatori uh, cu cifre, în barometre. Iar există, bineînțeles, uh, barometre interne în anumite posturi de televiziune, iar astfel de inițiative trebuie încurajate, bineînțeles. Și trebuie să se meargă și mai departe și să ne ocupăm de planuri de egalitate cu indicatori, cif, cu cifre, să avem o adevărată politică de egalitate în mass media. Vreau să vă arăt acum instrumentul pe care l-am pus la punct pentru jurnaliștii profesioniști din Belgia. Se numește Expert Alia, care este o bază de date de experți uh, pe baza diversității de origine deci există și bărbați aici dacă fac parte din uh, uh, aceste indicatori de diversitate de origine și această bază de date permite jurnaliștilor să aibă la dispoziție un instrument și să nu mai poată spune că, da, noi vrem să intervievăm uh, experte, dar nu le găsim. Foarte ușor de găsit acum aceste experte, fiindcă există astfel de instrumente și nu numai în Belgia și în alte țări. Și cred că este Uh, foarte util acest lucru pentru uh, jurnaliști, fiindcă se răspunde în mod pragmatic aceste obiecții care se aduce în mod obișnuit. Nu există femei expert. Iată că acum putem să oferim acest răspuns și se permite și diversificarea surselor jurnalistice și să se privilegieze egalitatea și diversitatea de origine. Să vă dau un exemplu, de pildă. Următorul diapozitiv. Dacă căutăm această bază de date, Uh, cuvânt, pe baza unui cuvânt cheie gen. Dar putem bag cuvântul matematic sau arhitectură, nu contează. Imediat, iată, mi apart aici 12 experte, vorba de profesori, profesoare universitare, experți pe teren, iar jurnaliștii au acces la CV-ul lor și, dacă sunt înscrise, și la coordonatele lor. Prin această bază de date, pe această bază de date se face un coaching uh, mass media. Deci am făcut acest lucru pentru ex- experte, pentru a le permite să li se facă glasul auzit în mass media și pentru a uh, beneficia de vizibilitate, pentru a fi uh, clienți bune ai mass media, deci pentru a se uh, face apel la ele în mod repetat. Este deci, un fel de instrument care poate fi folosit uh, și pus la punct uh, este legitim, fiindcă vine de la Asociația Jurnaliștilor, deci nu din afara unei asociații externe, din afara profesiei care le învață pe jurnaliști cum să își facă treaba, ci vine din cadrul uh, Uniunii Jurnaliștilor. Acest instrument se bazează pe, pe studii de conținut uh, deci există și un raționament, am depășit uh, sfera intuiției, am intrat la nivelul dovezilor științifice și al utilității și, bineînțeles, se dorește evitarea judecăților de valoare. Și acest lucru, bineînțeles, trebuie evitat, uh, să nu îi se spună jurnaliștilor că nu faceți treaba cum bine și să vă arătăm noi cum trebuie să lucrați, și să uh, le dăm un exemplu, să întrebăm ce înseamnă pentru voi informare de calitate și ce vă lipsește pentru a ajunge la acest nivel? Pentru noi acesta este, iată, un demers foarte important pentru a da dovadă de profesionalism. Obiectivul este, bineînțeles, dacă vrem ca aceste lucruri să înregistreze progrese, să, uh, a, se face, a se face din mass media și din jurnaliști aliați în uh, cauza, în lupta pentru egalitate între sexe și aliații femeilor, pentru că, după cum știți foarte bine, mass media joacă un rol uh, covârșitor uh, în ceea ce privește oglindirea imaginii societății, dar și în ceea ce privește crearea unei noi imagini de uh, luptă, de combatere sau de, de consolidarea stereotipurilor. Și ajungem acum la partea a doua a acestei prezentări. Vreau să vă spun cum s-a situația femeilor în redacții. Cifrele pe care vi le arăt aici provin dintr-un studiu bel- din Belgia din 2013 și care a acoperit întreaga țară. Aveți aici pe tranșă de vârstă situația între, și repartizarea între bărbați și femei și să vedeți cum femeile dispar, ies încet încet din profesie și cum sunt distribuite, cum este distribuită această paritate și se arată că la vârsta de 35 de ani femeile încep să părăsească profesia și prin alegere, un, femeile trebuie să facă niște alegeri, uh, să aleagă între o, o viață, o căsnicie, copii, fără copii și apoi alegeri, uh, aceste alegeri sunt, da, sunt mai importante, mai ales în, într-o meserie care este cronofagă, fiindcă jurnaliștii trebuie să fie prezent și la dispoziția meseriei tot timpul și, bineînțeles, este vorba și de poverile pe care le suferă mai degrabă femeile, apoi um, în ceea ce privește ierarhia femeile ajung uh, în postul de conducere, responsabilitatea mai mare, e bine, ne uităm aici uh, la nivelul managerilor, numai 26% sunt femei, la nivel intermediar 28%, uh, iată, cale lungă de bătut aici. Apoi, în ceea ce privește cariera și vechimea, femeile la ora actuală au o carieră de medie 15 ani, iar bărbații în medie de 19 ani. Jurnalistele au mai adesea copii, copii mai adesea decât bărbații, decât jurnaliștii. E interesant acest fenomen, deci, poate pentru că meseria este cronofagă, cum am spus, și care cere niște alegeri în ceea ce privește viața personală radicală, dar și rigiditatea condițiilor de lucru și trebuie să vă de acest lucru în momentul în care vorbim despre producerea de informații. Trebuie să vorbim despre condițiile de muncă, iar condițiile de lucru la ora actuală fac imposibile reconcilierea între viața de familie și carieră și pentru bărbați, dar mai ales pentru femei. Dacă îmi permite să fac uh, niște sugestii, cred că ar trebui să se facă un diagnostic clar și științific al obstacolelor și problemelor cu care se confruntă femeile în cariera lor de jurnalist, de toate felurile legate de mediu și de condițiile de lucru, iar apoi pe această bază ar trebui să se treacă la un plan de acțiune pe termen scurt cu cifre foarte clare pentru a vedea dacă lucrurile se îmbunătățesc sau nu. Apoi, este important să se sensibilizeze studentele și jurnalist, tinele jurnaliste în ceea ce privește inegalitățile care se vor confrunta pe piața muncii, cum ar fi diferența salarială, și să li se propună răspunsuri și riposte adecvate în ceea ce privește negocierile, de pildă, trebuie să se, sus, să se susțină și acțiune de mentoring, de, de mentori. În Germania, deci, sunt, avem niște inițiative foarte interesante în acest domeniu și inițiative de formare permanentă și acestea sunt foarte importante. Și apoi trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește noile probleme pe care le aduc, pe care le aduce digitalizarea, mai ales uh, hărțuirea cibernetică a jurnalistelor. Vă dau exemplul unei campanii făcută de Federația Internațională a Jurnaliștilor uh, în uh, Asia Pacific, în zona Asia Pacific, împotriva hărțuirii cibernetice. Dacă vă interesează acest subiect, vă recomand uh, să vă aplicați asupra acestei campanii și să vedeți cifrele care se dau aici. E uluitor. Apoi, dacă doriți, vă pot face niște recomandări, trebuie să se investească mai mult în formarea profesioniștilor și a studenților, dar trebuie mai ales să se sensibilizeze uh, consiliile de deontologie, organismele de autoreglementare. Am vorbit despre, despre publicitate mai devreme, iar în ceea ce privește știrile și informațiile, cred că aceste consilii nu țin cont suficient de discriminarea motive de gen și trebuie să se colaboreze cu ei în acest sens. Nu avem uh, cifre din studii uh, recente în ceea ce privește uh, discrepanța salarială uh, la nivelul redacțiilor, ar fi interesant acest lucru și nici, am studii nici în ceea ce privește prezența femeilor în uh, redacțiile mass media. Vreau să vă arăt o nouă campanie afiș care se referă la violența la locul de muncă, deci în redacții, unde Bine, nu putem să generalizăm, dar cifrele date de către, furnizate către acest studiu sunt uh, uluitoare. Un sfert din femeile care lucrează în acest domeniu au uh, fost victime ale violenței uh, la serviciu sau pe lângă. Jumătate au fost victime ale hărțuirii sexuale și trei sferturi au fost uh, victime ale intimidărilor, amenințărilor și abuzurilor. Aceasta este o realitate pe care nu o cunoaștem, de care nu suntem conștienți și iată o campanie care trebuie susținută și uh, aveți uh, coordonatele în, în prezentarea PowerPoint și vă găsi mai multe detalii pe site-ul Fish. Se dorește obținerea unei convenții internaționale a OIM în ceea ce privește violența sexistă la locul de muncă și astfel, cred că am ajuns și la sfârșit și vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much, uh, Ms. Martin Simoniu. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și acum deschid uh, dezbaterea pentru membrii cu întrebări, comentarii. Vă rog. Doamna Hannibal. Mulțumim pentru prezentările detaliate. Este mereu deprimant când ne dăm seama cât cale mai e de parcurs și nu cred că în sectorul media lucrurile stau chiar cel mai prost. Cred că este o situație care se regăsește în majoritatea domeniilor în care activează femei și noi cei de la această comisie știm prea bine cum stau lucrurile. V-ați referit la bariere specifice în media. E greu să ne dăm seama ce se întâmplă cu concilierea dintre viața, viața de familie și uh, viața profesională. Mai ales că uh, adesea e vorba de călătorii și așa mai departe. De exemplu, noi suntem aici, nu suntem acasă, deși noi putem cumva să înțelegem asta. E greu să te organizezi, e greu să găsești un echilibru. Și, într-adevăr, mă bucură faptul că se vorbește despre aceste lucruri și că există acele statistici pe care ni le-ați pus la dispoziție și care sunt de-a dreptul șocante. Dar adesea, ca de obicei, e vorba de acea perioadă în viața unei femei când uh, practic ea nu mai e angajată. Așa este în viața oricărei femei și este bine că dumneavoastră vă gândiți la asta. Și este bine că vreți să le ajutați pe femei. Și eu doream să pun pe tapet chestiunea femeilor mai în vârstă, mai ales că în media pare să fie o problemă acută. Sigur, nu este o problemă caracteristică comunicațiilor, dar ideea cu jurnalismul este că Contează foarte mult felul în care ți este transmisă o știre. Poziția femeii contează, dar contează cu atât mai mult în jurnalism, fiindcă este vorba de fața pe care o pui uh, știrilor, este vorba de persoana la care se vor raporta uh, oamenii adesea când ascultă știrile. Și deci este foarte interesant să vedem uh, ce se întâmplă aici. Eu nu-mi dăduse seama cât de grave sunt lucrurile. Și de aceea ar trebui să ne pese de ce am auzit, pentru că noi învățăm despre politică și economie și actualități din mass media. Deci ce ni se prezintă este foarte important și dacă ar fi să discutăm despre ă, reprezentare egală a femeilor, pretutindeni și la guvernare, sigur că este important să vedem cum sunt uh, descrise femeile în media. Și chestiunea de vârstă este importantă, pentru că e vorba de percepția publicului. Și pe măsură ce populația îmbătrânește, în teorie ar trebui să avem același număr de femei. N-ar trebui să existe această disparitate. Deci mă interesează opinia dumneavoastră despre aceste elemente și cum putem să corectăm problema. În Regatul Unit au fost câteva campanii de sensibilizare și uh, femeile din televiziune și din jurnalism au uh, ridicat problema. Dar fără prea mare succes, trebuie să recunosc, fiindcă pare să fie foarte ușor să ignor problema în rândul celor din acest domeniu. Așa că apreciez foarte mult ca dumneavoastră să ne vorbiți despre asta și ca să ne dăm seama ce se întâmplă cu femeile mai în vârstă în uh, mass media. Mulțumim, doamnă Hannibal. Și acum următorul vorbitor. Yeah. Doamna Martin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și celor care ne-au prezentat aceste informații, mai ales ultimelor două ani. Din ultima prezentare, ce s-a demonstrat, ce se vede? Că până la urmă lumea cultivată, instruită, e la fel de sexistă și misogină ca orice om. Deci, iată, un rău profund, transversal și asta e problema. Și aici ne punem întrebarea ce putem face. Vă spun în calitate de ales politic, însă transmit răspunderea politicienilor în uh, legătură cu comportamentele și discursurile de aici, din Parlamentul European. Vă dau un exemplu. Când un deputat, de exemplu, îi vorbește președintei, nu cea de astăzi, dar în general, să zicem, într-o comisie parlamentară, când e vorba de o femeie și spune, și spune uh, doamnă deputat sau doamnă președinte la masculin. Poate că vi se pare banală sau eu cred că ar trebui să sancționate aceste atitudini, chiar verbal. Și ca să revin acum la televiziuni. Toată lumea a remarcat, chiar și copilul meu de ani de zile a remarcat, tata, ai văzut că la talk show-uri întotdeauna în public, în primele rânduri, sunt niște fete tinere, frumoase, cu decolteuri. Vedeți, de acolo începe sexismul și misogenia. Din acele platouri. Și CSA-ul sau nicio altă uh, organizație nu reacționează când femeile sunt ca o marfă pe galantar acolo. Îmi pare rău că vă spun lucrurile așa, le spun lucrurile așa pe șlau, însă ăsta e adevărul și să revin la alegeri. Am avut recent alegeri legislative în Franța. Un bărbat învins de o femeie, vai de mine, ce tragedie! Nu se găsește un comentariu mai bun despre uh, uh, colega care a câștigat despre, să zicem, candidata care a câștigat, cine se va ocupa de copii? Că acum ea e deputată. Deci astea sunt reacțiile. Ce reacții sunt astea? Ce atitudine asta? Și cum spunea tatăl meu, unui măgar care e sete niciodată nu o să-i bage apa pe gât. Eu cred că va trebui să impunem niște sancțiuni sistematice. Asta e realitatea și ne-ați arătat, ne-ați demonstrat clar cu informații ce se întâmplă în uh, mass media. Însă nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneați că ar trebui să ne, să-i facem pe jurnaliști aliații noștri. Da, dar nu o să facem temenel în fața lor. Ori greșesc, ori acționează corect. Dacă ei vin cu afirmații misogine sau sexiste, atunci trebuie ca noi, responsabilii, să-i sancționăm. Și la ultima sesiune plenară din iunie, la raportul GRIP, difer- vorbeați despre diferența de salarizare, spuneați că nu avem uh, cifre. Noi am propus să existe obligativitatea transparenței salariale. Majoritatea deputaților au votat împotrivă și majoritatea de dreapta, dar nu doar de dreapta, dar mai ales de dreapta și doamna lui Grip, <laughs> era raportul ei, ea e de dreapta și grupul ei a votat împotriva transparenței. Deci chiar dacă vorbim despre un mediu uh, educat uh, și dacă ne gândim la media generală, cam 18% e diferența de salarizare, ca să nu mai vorbim după aceea la pensii. De aceea eu am ajuns să cred că e nevoie de sancțiuni în mod automat. Mie îmi plăcea mult viteza. Și cine m-a calmat pe mine la volan? Politica de represiune. În Franța s-au instalat radare peste tot. Dacă primeai două, trei amezi, pierdeai puncte și la un moment dat îți dai seama cât te costă cam scump. Ei bine, același comportament trebuie să-l avem față de afirmațiile sexiste, misogine și neegalitare pentru a arăta foarte bine, a demonstra foarte bine că e un delict și că un delict trebuie sancționat. Cel puțin asta cred eu. Thank you, Mr. Martin. Mulțumesc. I would like to ask our experts to... Mulțumesc foarte mult și acum uh, rog, uh, le rog pe invitatele noastre să răspundă la întrebări. Doamna Lenca Boșocova. Vocosova. Voi încerca să reacționez la cele auzite. Răspunsul meu automat ar fi, nu știu. Nu știu ce ar trebui să facem. Noi uh, observăm această problemă de mai multă vreme și nu există soluții simple. Deja v-am spus care sunt complicațiile care rezultă și doar din uh, principiul uh, în baza căruia funcționează jurnalismul. Și v-am mai spus că marea problemă este cea a culturii de gen din societăți. și faptul că și felul în care e conștientizată problema diferă de la un stat la altul. De exemplu, în Republica Cehă, bărbații jurnaliști sunt cei care din ce în ce mai mult încearcă să pozeze în uh, luptător pentru feminism. Nu sunt uh, doar bărbații jurnaliști, ci există și bărbați în uh, poziții cu influență, în film, de exemplu, în documentare. Dar oricum, societatea se comportă cam la fel. Societatea râde de acești uh, bărbați și încearcă chiar să-i atace și să-i demotiveze. Constatăm așadar că cu cât există mai multe acțiuni împotriva genului, împotriva Europei, împotriva LGBT, împotriva migrației, cu atât va fi mai uh, greu. Și totul vine de, la, de sus, de la nivelul politic. Și va fi din ce în ce mai rău. De aceea problema este foarte spinoasă. Eu una cred că ce poate funcționa cel mai bine este ca bărbații să conștientizeze problema, Bărbații, uh, uh, bărbații să prezinte problema, să îi confere vizibilitate. O asemenea campanie cred că ar putea funcționa. Însă, în Cehia, sunt cei care, prin, uh, sunt cei care sunt împotriva reclamelor sexiste. Și apoi uh, li se impută acestora că uh, n-au simțul umorului, pentru că adesea femeile apar în ipostaze amuzante în uh, reclame. Și așa că oamenii aceștia sunt catalogați ca fiind uh, fără simț al umorului. Eu una cred că dacă vom avea persoane în poziții înalte care se vor exprima împotriva tuturor acestor demersuri, atunci lucrurile ar uh, lua o altă turnură. Dar sunt foarte optimistă când spun asta. Următoarea invitată, vă rog. Mulțumesc. În Italia, jurnaliștii trebuie să facă niște cursuri anual. Și, de fiecare dată, ei trebuie să um, participe la această educare pe tot parcursul vieții și să atingă un anumit obiectiv. Deci în Italia e oarecum uh, ușor să le obligi pe jurnalistele femei nu toate femeile jurnaliste sunt sensibile la gen și uh, bărbații jurnaliști. Deci cu toții pot fi obligați să urmeze un curs pe an, cel puțin, pe chestiuni de gen. Astfel, eu cred că am putea obține ceea ce ne-ar plăcea, și anume ca jurnaliștii în câțiva ani să devină sensibili la problema criticată de gen. În ceea ce privește vârsta, e o altă problemă aici. Nu e vorba doar de profesiile media. ca fiind cele în care de la o anumită vârstă femeile devin invizibile. În calitate de femei, vedem asta zi de zi pe stradă, nu-i așa? Mai ales în Italia. Sunt foarte multe tinere care arată foarte bine, nu așa? Când ești tânără, te plimbi pe stradă și te bucuri de aprecierea celorlalți. Acum mi se spune um, hărțuire. Când eram tânără, nu îi se spune așa. De la 40 de ani în sus, nu te mai bagă nimeni în seamă pe stradă, deci nu mai primește aceleași fel de apreciere, așa că cred că lucrurile sunt mult mai ample decât uh, ne imaginăm noi și poate că ar trebui să studiem uh, fenomenul mai de aproape. Mulțumesc! Doamna Martini. Merci. Mulțumesc. La întrebarea dumneavoastră legată de dispariția femeilor mai în vârstă în ceea ce privește conținuturile informative, n-am niciun răspuns, nicio sugestie neapărat. Această, acest fenomen al tinerismului, să zicem așa, femeilor în mass media e ceva ce constatăm de mult timp și e posibil că odată ce uh, vârsta femeilor uh, va crește și vârsta femeilor uh, din jurnalism va crește, lucrurile se vor schimba. Există și experiențe pozitive despre care trebuie să vorbim. Există, de exemplu, cazul unei televiziuni din Suedia, nu mai știu exact numele, acesteia, o televiziune regională. Acolo echipa de jurnaliști și-a stabilit obiectivul de a avea o paritate în ce privește invitații politici săptămânali. Deci în fiecare săptămână trebuia alcătuit un grup de invitați și lunar și-au propus să contabilizeze, să numere exact pentru a se asigura că sunt prezenți uh, atâția bărbați cât femei. Și a funcționat. Deci nu au avut o cotă obligatorie, nicio sancțiune, ci a fost un obiectiv pe care conducerea și echipele și l-au stabilit, deci de a asigura această paritate. Și a funcționat și poate că asta ar funcționa cel mai bine, cred eu. A, a avut loc uh, și un efect asupra publicului. Publicul a remarcat că ea, deci văzând publicul, cota lor de audiență a crescut cu 5% în rândul femeilor, de exemplu. Și mă gândesc că e cam paradoxal, însă poate că asta va salva prezența femeilor în mass media. Femei, ă, persoanele mai în vârstă citesc mai multe ziare, se uită mai mult la televizor decât tinerii. Poate că asta va face ca aceste mijloace de comunicare pentru a-și păstra Uh, publicul, se va asigura că și reprezentanții ai publicului țintă sunt prezenți. Atunci când ne uităm la televizor, vrem să avem și o imagine a lumii în care trăim noi. Și dat fiind că persoanele mai în vârstă sunt mai atașate de mijloacele de comunicare tradiționale, poate că asta va duce la schimbarea situației. Și aș vrea să vă răspund când vorbeați despre afirmații sexiste ale jurnaliștilor și că nu sunt uh, aliații noștri. Nu asta vreau eu să spun. Eu vreau să spun că dacă dorim ca informațiile care sunt transmise și informațiile produse de jurnaliști să respecte mai mult standardele de egalitate și diversitate, Asta nu se va putea impune din exterior. Bineînțeles, e important să se facă presiuni din exterior, însă atâta timp cât profesioniștii din domenii nu vor aborda problema, lucrurile vor evolua foarte încet. Poate că e wishful thinking din partea mea, însă dacă în companiile și trusturile de media se impun politici reale de egalitate și de diversitate și dacă echipele Uh, uh, însă le vor dori să pună în aplicare aceste schimbări, atunci, într-adevăr, lucrurile se pot schimba. De aia spuneam eu că trebuie să-i transformăm pe jurnaliști în aliații noștri, deoarece e important ca ei să-și asume această luptă pentru a putea permite astfel uh, niște informații care să oglindească realitatea. Practic, în mediul informativ, o femeie din două dispare. Unde sunt aceste femei? De ce dispar? De ce nu se vorbește despre ele? Pentru mine e o problemă de calitate. Și dacă vedem lucrurile dintr-o perspectivă a calității, a eticii, de respectarea diversității, eu cred că jurnaliștii vor fi gata să ne ascultă. Acum, ce se întâmplă? Condițiile de lucru sunt în așa fel încât de multe ori pentru a face treaba repede recurgi la stereotipuri pentru a economisi timp. De asemenea, recurs de multe ori la bunul client media, un om tot timpul disponibil care îți va oferi informații pe care vrei în 30 de secunde și când ai de făcut uh, trei teme într-o zi, n-ai timpul să te duci să cauți experți diferiți care poate nu sunt obișnuiți să ia cuvântul în fața camerei de la vedere. Deci de aceea toate aceste lucruri sunt importante. Uh, Problematica egalității între sexe nu poate fi separată de producerea de informații și să nu uităm la ce presiuni de timp sunt supuși acum jurnaliștii, să nu uităm cât de precar le este statutul. Să nu uităm că există și această problemă a mm, faptului că 24-24 de ore trebuie să alimentezi site-urile de internet cu informații, deci presiunea a crescut ce putem face pentru că lucrurile să se schimbe și destul de rapid. Și un lucru care mă bucură pe mine, și e drept că nu peste tot în Europa, mă bucură faptul că există multe asociații de a, utilizatori, de femei care critică mijloacele de comunicare. Și mijloacele sociale permit această interacțiune. Astfel de multe ori uh, mijloace de comunicare reacționează la afirmațiile sexiste din presă sau de la televiziune. Nu sunt afirmații neapărat ale jurnaliștilor, ci ale persoanelor care intervin. Deci sunt uh, aceste reacții din partea publicului și din partea asociațiilor uh, femeilor. Astfel, comportamentele se autoreglementează mult mai bine și merg în direcția cea bună după părerea mea. And I... Da, doresc să mulțumesc uh, tuturor celor trei experte pentru că ne-au împărtășit uh, experiența domnilor din perspectiva academică, profesională și uh, din perspectiva unor persoane care se implică pentru lupta pentru reprezentarea femeilor în mass media și, cu siguranță, uh, v-ați adus o contribuție importantă la raportul care urmează a fi redactat. Mulțumim! Uh, Dragi colegi, suspendăm reuniunea noastră până la ora 5 fix. Jumătate de oră timp. Dear colleagues, we will continue our... Dragi colegi, o să ne continuăm reuniunea. Cel de-al cincilea punct de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul uh, fiscal 2018, toate secțiunile. Raportorul uh, pentru aviz este Barbara Matera. Comisia competentă pe fond este Comisia Bugete Raportor este domnul Zicfried Mureșan, care este astăzi alături de noi. Și acum uh, doresc să dau cuvântul uh, raportorului pentru buget, domnul Zicfried Mureșan, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi, bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc că m-ați primit astăzi aici. De la începutul procedurii bugetare am dorit să vin la fiecare comisie parlamentară ca să discut despre prioritățile pentru anul viitor. Acum uh, suntem uh, în momentul în care uh, putem să discutăm pe proiect. La începutul anului eu v-am prezentat proiectul meu de raport pentru proiect pentru prioritățile politice pentru anul. L-am discutat deja, l-am discutat și la buget, l-am votat la buget la sfârșitul lui februarie și în martie împreună la plenară la Strasburg am votat cu o majoritate convingătoare. Ce am trecut ca priorități principale pentru bugetul de la anul? Spuneam că bugetul ar trebui să aibă două priorități principale. În primul rând, creșterea și ocuparea, în al doilea rând, siguranța cetățenilor. Eu consider că cetățenii europeni la asta se așteaptă de la noi. Creștere și ocupare, și uh, siguranță și securitate. Cum cred eu că putem obține asta? Când e vorba de creștere și de ocupare, văd că ar trebui să investim în acele domenii care uh, fac ca economia să fie mai puternică, mai competitivă în fața crizelor, inovarea, infrastructura, IMM-urile, tineretul, programul Erasmus, fiindcă Erasmus nu este doar un program uh, care încurajează pe tineri să călătorească, ci cercetările ne arată că dacă ai experiență internațională ca student, atunci gă poți găsi un loc de muncă mai bun. Mai târziu, 64% dintre angajatori apreciază experiența internațională când oferă un loc de muncă. sporește mobilitatea muncii în Europa și face ca forța de muncă să fie mai competitivă. și în baza uh, orientărilor noastre se va prezenta bugetul pentru anul viitor. Orientările noastre au uh, fost uh, adoptate și de comisie în mare parte, fiindcă s-a propus plus 7% la orizont 2020, programul pentru inovare. După cum vă spunem, inovare, infrastructura, sunt elementele cheie pentru uh, consolidarea economiei. Deci plus 7% la uh, orizont 2020, plus 8% la CEF și 9% uh, în plus la Erasmus. La Cosme s-a, pronunț un, s-a produs un, propus, mă scuzați, un minus de 2,6%. Anul trecut uh, suma a fost anormal de ridicată. În principiu, acum ar trebui să fie suficient, dar oricum vrem să uh, vedem ce se întâmplă, fiindcă nu putem să spunem că facem din IMM-uri o prioritate și apoi avem minus 2,6% față de anul trecut, chiar dacă anul trecut uh, suma a fost frumușică. Semnalul politic nu este cel corect. Am vizitat mai multe comisii parlamentare și am identificat disponibilitatea uh, eurodeputaților când vine vorba de uh, inovare, de infrastructură. Există disponibilitate de a prioritiza inovarea în uh, tehnologii prietenase cu mediul, schimbări climatice um, și așa mai departe. Deci, aceste lucruri sunt foarte interesante, mai ales că SUA cu Trump Uh, s-a retras din acordul de la Paris. Mulți colegi îmi spun că noi trebuie să ridicăm ștacheta. Și când discutăm despre siguranța și securitatea cetățenilor, o altă prioritate, aici trebuie să ne fie foarte clar că resursele pe care le avem la uh, capitolul 3 și 4 sunt foarte limitate, fiindcă am utilizat foarte mult în ultimii 2-3 ani pentru a depăși criza migrației și a refugiaților. De aceea mă întreb acum cum putem să obținem cel mai mult cu resursele limitate pe care le avem? Răspunsul este prin agențiile uh, din Uniunea Europeană care au uh, uh, competență în domeniul JAI. Deci vrem să consolidăm Europol, Eujust, EASO, EULISA, Frontex. Aceste agenții cer un buget sporit cu mai mult personal Comisia a propus niște creșteri, dar nu atât de mult pe cât au cerut agențiile. Așa că noi acum trebuie să lucrăm împreună cu Comisia și cu agențiile ca să vedem care este nivelul corect. Apoi, am spus că vrem să susținem cooperarea în apărare la nivel european, mai ales uh, acolo unde statele membre și industriile sunt dispuse să facă mai mult în plan comunitar, obiectivul principal fiind acela de a economisi bani să nu mai cheltuim bani pe apărare și pe cercetare în apărare în 28 de state membre pentru adesea rezultate similare sau chiar uh, identice, ci să cheltuim o singură dată în plan comunitar și apoi să partajăm rezultatul și beneficiile. Putem să fim în siguranță și în securitate în Europa doar dacă și uh, cei din vecinătatea noastră sunt în aceeași situație. Deci putem să, suntem dispuși să-i ajutăm pe cei din Est și din Sud care se confruntă cu provocări, să abordăm răul la rădăcina sa, pentru că mulți oameni pleacă din statul lor din cauza că nu există siguranță, uh, sisteme de sănătate, um, apă, adăpost uh, și așa mai departe. Per total, propunerea pentru buget uh, răspunde priorităților noastre, dar mai sunt câteva chestiuni pendinte. După cum vă spuneam, IMM-urile, apoi la titlul 2, la agricultură, s-a făcut o, există o rezervă de 700 de milioane și trebuie să lucrăm cu colegii din domeniu ca să fim uh, uh gata să abordăm o criză dacă apare. La titlul 4 s-a lăsat o marjă de 232 de milioane de euro pentru o posibilă continuare uh, a facilității pentru refugiați din Turcia. Încă nu s-a luat o decizie politică dacă acest uh, program va continua, deci deocamdată nu s-a alocat nicio sumă, dar s-a lăsat o marjă. Și trebuie să vedem ce se întâmplă în plan politic, dacă este voința de a continua. Dacă da, și dacă e nevoie de până la 232 de milioane, nicio problemă. Avem suma. Dacă este mai mult, atunci va trebui să o găsim. Profit de această oportunitate de a transmite un mesaj de principiu. În negocierile noastre cu Consiliul și cu Comisia, și mai ales uh, față de Consiliu, vom spune foarte clar că dacă vrem ca Uniunea Europeană să facă mai mult, dacă avem această pretenție prin bugetul Uniunii Europene, atunci e nevoie și de bani proaspeți fiindcă nu vrem să periclităm uh, proiectele existente în derulare. Deci dacă apar noi uh, priorități și noi proiecte, atunci e nevoie de noi resurse financiare și proiectele în derulare nu ar trebui să fie periclitate, după cum vă spuneam. În orientările mele din martie, și aici, doamnă președinte, închei, am inclus și faptul că ar trebui să aplicăm o perspectivă de gen oriunde e posibil în bugetul european și în programele europene în general. Am inclus asta în orientările adoptate în martie. Iar apoi, în ceea ce privește prioritățile Comisiei dumneavoastră pentru 2018, pot să vă spun că există o creștere a programului pentru drepturi și egalitate în rândul cetățenilor de 1,2%. Ne bazăm în special pe faptul că titlul care promovează non-discriminarea și egalitatea uh, crește cu 2,2%. Deci avem o creștere acolo la angajamente mai mult, noi angajamente mai mult ca anul trecut și o creștere la plăți. Deci banii care vor fi disponibili pentru a plăti beneficiarii anul viitor. Și creșterea totală va fi de 4,6%. Doamnă președinte, dragi colegi, să-mi spuneți, vă rog, dacă dumneavoastră credeți că e nimerită această majorare, dacă credeți că e nevoie de mai mult, Părerea dumneavoastră și a colegilor uh, contează foarte mult. Este esențială. Dar pentru a spori transparența și vizibilitatea fondurilor, sunt foarte deschis și față de o linie bugetară separată în program pentru a obține tocmai acest obiectiv de transparență. În ceea ce privește Institutul pentru Egalitate de Gen, Comisia în proiectul de buget a propus aceeași organigramă, fără nicio creștere și fără nicio diminuare, ceea ce este în perfectă aliniere cu solicitarea agenției. Asta ni s-a cerut. Să se continue la același nivel și cu angajații, nu au nevoie nici de mai mult, nici de mai, de nici mai puțin. Și vă rog așadar să-mi spuneți dacă dumneavoastră considerați că e posibilă o reducere, dacă e nevoie sau dacă, din potrivă, credeți că e nevoie de o majorare. Eu, unul, sunt foarte deschis față de propunerile dumneavoastră. În general, pentru agenție, creșterea este de 2,1% în total. dar uh, nivelul personalului rămâne același ca și anul trecut. Apoi, s-au lansat programele operaționale la nivel național, foarte lent la începutul acestui uh, CFM. Acreditarea autorităților de gestionare a fost lentă și ea, dar important este că acum se accelerează ritmul. Deocamdată am reușit să acredităm 469 din 564 de autorități de management la nivel național Ceea ce înseamnă că am ajuns în punctul în care putem face plăți. Condițiile la nivel național sunt în așa fel încât plățile să se poată face. Și ne așteptăm să crească cererea la anul prin uh, Fondul Social European. Fonduri structurale de coeziune, uh, există acum structuri pentru a accesa fondurile. Și acum închei la titlul 1B, uh, fondurile structurale și de coeziune, noi am cerut Comisia să majoreze nivelul de plăți, fiindcă anul acesta n-am avut nevoie de mulți bani pentru plăți, structurile n-au existat și statele membre n-au cerut mai mulți bani, dar la anul, când structurile vor fi gata, și e deja al cincilea an din CFM, ne așteptăm ca statele membre să absorbă sumele. Deci am rugat să se aloce mai mulți bani la plăți, la 1B, fiindcă nu există un semnal mai prost pe care îl poate oferi UE publicului larg decât acela de a arăta că nu suntem capabili să ne plătim uh, facturile și să-i rambursăm pe beneficiari. Deci am propus uh, o majorare de 25% la plăți, la titlul 1B. Este un uh, pas semnificativ și lucrăm bine cu cei de la Regii pentru a vedea dacă ei consideră că este suficient sau nu. Pe total, dragi colegi, Faceți ca vizita mea de astăzi să fie doar începutul dialogului și al cooperării dintre noi. Săptămâna aceasta, la bugete, noi vom vota. Vom vota uh, proiectul meu de raport pentru mandatul trialogului de la vară. Practic, vom înainta proiectul nostru de buget uh, Consiliului și Comisiei. Săptămâna viitoare la Strasburg vom vota mandatul. Vom avea un prim schimb de opinii cu Consiliul ca să știe și ei unde ne poziționăm și care sunt prioritățile noastre. De asemenea, și noi vrem să știm cum se poziționează ei, dar și mai importante vor fi negocierile din toamnă. Așa că, haideți să fie acesta începutul cooperării dintre noi. Nu ezitați să mă uh, contactați în lunile ce vor, ur, vor urma și să ne atrageți atenția asupra celor puncte uh, Uh, care apar uh, la nivelul liniilor bugetare importante pentru dumneavoastră. Cu cât mă înarmez cu mai multe argumente, cu atât voi reuși să apăr mm, prioritățile noastre, mai ales în fața Consiliului, pentru că adesea știți prea bine care este tendința la Consiliu, aceea de a reduce liniile bugetare importante și noi trebuie să opunem rezistență. Dar pentru asta am nevoie de sprijinul dumneavoastră, de argumentele dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru primirea mm, uh, pe care mi-ați oferit-o astăzi. Vă stau la dispoziție acum, dar și în săptămânile din uh, avansul negocierilor. Vă mulțumesc! Uh, thank you. Vă mulțumim foarte mult, domnule Mureșan. Acum vor lua cuvântul membrii comisiei noastre. Vom începe cu alți colegi. Doamna Matera nu este aici, își cere scuze și voi citi uh, cuvintele dumnei. În primul rând, ne spune că e o plăcere să-l avem în comisia noastră pe raportorul pentru bugete, domnul Sevric Mureșan. În 2016, Comisia FAM și a concentrat activitatea pe obiective pe termen lung, cum ar fi asigurarea unei finanțări specifice pentru Uh, DAFNE și pentru programul pentru cetățenie, creșterea potențialului femeilor în toate sectoarele economice, inclusiv în economia digitală sau în IT, includerea femeilor în domeniile științifice în care diferențele de reprezentare sexelor uh, sunt uh, semnificative. Pentru a atinge aceste obiective, reamintesc cât de important e să avem o bugetizare uh, care să țină cont de egalitatea între sexe în general în buget și uh, folosirea bugetizării drept uh, unealtă de promovare a egalității între bărbați și femei. Doar așa vom ajunge să considerăm bugetizarea de gen ca pilonul UE. De asemenea, să nu ne uităm să nu uităm uh, pregătirile pentru următorul CFM și faptul că trebuie să existe o linie bugetară separară pentru a crește uh, finanțarea disponibilă pentru programul DAFNE. Încă două lucruri importante. Programele și fondurile UE, cum ar fi Orizont 2020 sau Fondul Social European, ar trebui să sprijine uh, femeile antreprenoare și să crească accesul femeilor la finanțare și la capital. În ceea ce privește combaterea violenței la adresa femeilor, Institutul uh, pentru Egalitate de Gen trebuie sprijinit pentru ca expertiza și resursele acesteia să fie folosite în mod abil și în sinergie pentru a nu ajunge la suprapunerea sarcinilor între agenții. E important să sprijinim moțiunea de rezoluție a Parlamentului și sper ca domnul raportor, domnul Mureșan, să țină cont de prioritățile noastre. Acesta a fost mesajul raportoarei pentru aviz doamna Matera. Acum le dau cuvântul raportorilor din umbră pentru grupul S&D. Are cuvântul uh, colega noastră, doamna Moody. Bun venit în Comisia pentru Femei. Probabil nu prea multe de adăugat la ceea ce ați spus dumneavoastră sau la ce a spus uh, doamna Matera. Mai ales în ceea ce privește conceptul de bugetizare de gen să nu se piardă din vedere aspectele ce țin de egalitatea între sexe în uh, toată munca și în tot ceea ce ține de efortul uh, pentru bugetul european. Trebuie să se recunoască neapărat cât de important este să progreseze această valoare a Uniunii Europene, egalitatea între sexe. În ceea ce privește și agenda mai generală. Când vorbim despre infrastructură, ne gândim de multe ori la aeroporturi, uh, drumuri și șosele. Ar trebui să ne gândim aici și la infrastructura socială. Deoarece creșterea economică e mult mai ușor de obținut dacă implici femeile în economie decât dacă construiești uh, astfel de proiecte de infrastructură uh, solide. Nu spun că ar trebui să renunțăm la primele, ci ambele sunt utile. Salut de asemenea comentariile făcute explicite în legătură cu programul DAFNE uh, în cadrul liniilor pentru egalitate și cetățenie și în ultimul rând încă un uh, lucru referitor la fonduri EFSI, dar și la celelalte fonduri despre care s-a discutat și știu că avem și problema supravegherii Parlamentului. O parte din Uh, supravegherea Parlamentului exercitată asupra acestor fonduri trebuie să țină și de raportarea în legătură cu impactul referitor la egalitatea între sexe. Deci, pe lângă punctele menționate, numele doamnei Matera aș avea aceste adăugiri. Vă mulțumesc. Doamna Hanebo, Mulțumesc. Și eu sunt de acord cu Clemudi și cu cele spuse de doamna Matera. Însă dați fiind că sunteți astăzi aici, profit de ocazie, dacă îmi permiteți, să vorbesc puțin despre securitate și atentate teroriste. Eu reprezint Londra. Și e de necrezut cât de greu ce înseamnă să te trezești într-o duminică dimineața și să afli că a mai explodat o bombă undeva aproape în cartierul tău. Iată care e situația care trebuie să-i face față în Marea Britanie. Însă e o problemă care afectează întreaga Uniune Europeană. Am avut uh, atacurile de la Londra, cel din Manchester, dar nu doar Marea Britanie. Și Parisul a fost uh, foarte lovit și e o problemă care afectează întreaga Uniune Europeană. Ceea ce a spus dumneavoastră e util și mă bucur să văd că uh, Comisia pentru Bugete a preluat această idee. E important să consolidăm agenții cum ar fi Europol și Eurojust. E o idee excelentă, însă ar trebui să vedem și ce putem face dincolo de această consolidare a agențiilor. Cum putem face față, măcar parțial, cauzelor terorismului? De ce unii simt nevoia să recurgă la așa ceva? Uh, educați, poate că ține de educație, de formare, de coeziune socială, de aceea programe cum ar fi Fondul Social European sunt importante. Securitatea, bineînțeles, trebuie să beneficieze de un nivel de atenție și mai mare. Să nu uităm, anul acesta ar trebui să fie principalul nostru punct de sprijin. E o îngrijorare majoră a cetățenilor. Poate că e drept, unele țări sunt mai afectate decât altele, însă există aceste temeri că terorismul se va răspândi de la o țară la alta, deci va trebui să acordăm o mare importanță acestui fenomen domnul Ortasun. Mulțumesc, domnule Mureșan, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumesc și pentru faptul că sunteți gata să cooperați cu noi și să ne ascultați uh, părerile. Vă mulțumesc. Nu am multe de adăugat la cele spuse deja. Poate ar vrea să insist asupra bugetizării de gen. E o problemă în continuare. Nu există nimic legat de gen în EFSI, ceva ce trebuie modificat. La ieșirea din criză e important să vedem încotro canalizăm investițiile și în funcție de asta vor avea de câștigat atât femeile cât și bărbații. De aceea, în programe precum EFSI, e important să existe și proiecte ce se referă la egalitatea între sexe. De asemenea, spuneați că va crește bugetul Institutului de Gen. E ceva important pentru noi. Personal am colaborat foarte bine cu acest institut care face o treabă foarte bună și trebuie să îi sprijinim în activitatea lor. Deoarece în ceea ce privește egalitatea între sexe ne confruntăm cu mari probleme. Deci e nevoie de muncă acestui institut. Și ultimul lucru pe care țin să vi-l spun, sprijinul Uniunii Europene față de femeile din afara Uniunii Europene. Ne îngrijorează foarte mult uh, așa numita Global Gag Rule a administrației Trump, și anume că se retrage sprijinul acordat ONG-urilor care se ocupă de mm, drepturile de sănătate reproductivă. Aici ar trebui să interveni, intervină Uniunea Europeană pentru a face această treabă și pentru a sprijini acele ONG-uri pe care administrația Trump a hotărât să nu le mai susțină. Mulțumim. Domnul Marta. Mulțumesc. Eu nu sunt specialist uh, pe teme bugetare. Doar trei comentarii. În, primul rând, un mic comentariu prietenesc. Îi felicit pe interpret pentru că aveți un debit foarte rapid. Un prim comentariu inovarea pentru a combate schimbarea climatică. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Atenție colectivă. Nous sommes actuellement și vă atrag atenția că acum au loc discuții la raportul legislativ cu privire la eficiența energetică, Uniunea Energetică și așa mai departe. Există anumite tendințe care nu merg în această direcție, deci trebuie să fim foarte atenți. Cum punem, stabilim o paralelă între ceea ce vom vota mâine, de să nu fim schizofreni, și bugetul care are ca prioritate finanțarea inovării pentru a combate schimbarea climatică. Deci, primul comentariu. Al doilea comentariu. Dacă am înțeles eu bine, vorbeați despre asta, o notă pozitivă. Deci crește cu 25% linia de plată AB. Cu toții suntem în aceeași situație, cred eu. Instituțiile, infrastructurile care beneficiază, care ar trebui să beneficieze de fondurile europene, se plâng de niște termene de plată, deci termene de efectuare a plăților prea lungi. Deci faci un dosar, e deja greu să ceri o subvenție, e foarte greu. Dacă pe lângă asta au loc și întârzieri la efectuarea plăților, întârzieri care nu se mai opresc, e clar că apar greutăți mari asupra multor structuri. Deci trebuie făcut eforturi în acest sens. Mulțumim! Și acum, domnul Mureșan, pentru concluzii. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, vă mulțumesc într-adevăr tuturor pentru toate ideile pe care mi le-ați transmis astăzi. Ca să mă refer acum la unele dintre acestea. Domnule Marta, aveți dreptate referitor la târzierile de efectuare a plăților. Au existat și în trecut și cauza a fost că la fostul CFM, mult prea adesea statele membre nu făceau angajamente, însă când ajungeai la al doilea calendar de plată, încercau să mențină nivelul de plată cât mai scăzut, deci s-au acumulat ralurile facturile neplătite sau tot uh, adunat, facturi ce nu au fost plătite în fostul CFM și acum, deci am ajuns în uh, celălalt CFM, am reușit să plătim aceste raluri, să lichidăm aceste raluri, deoarece absorpția a fost mai scăzută la începutul CFM-ului, însă trebuie să ne asigurăm acum pentru a nu avea din nou aceeași problemă la sfârșitul actualului CFM. Deci când statele membre vor absorbe bani și vor trimite facturile, va trebui să avem bani pentru a onora facturile respective. Deci trebuie să facem tot posibilul pentru a asigura. 25% aici înseamnă mult. Ar trebui să ne asigurăm că vom face tot ce putem în următorii ani. Să aveți dreptate, efortul birocratic e un obstacol, nu pentru marile companii, ci pentru cele mai mici. Cele mari pot să își arhiveze documentele, să completeze, au la dispoziția lor contabili, avocați, însă trei tineri sau trei antreprenori cu o idee de afaceri, dacă trebuie să uh, transmită nu știu câte foi, nu știu câte documente, sunt supuși la o mare povară administrativă care uneori poate să ducă la eșoarea proiectului respectiv. Deci trebuie să facem ceva. Comisia a cerut un studiu de la Deloitte în legătură cu costul absorpției de fonduri europene. Deci cât costă, de fapt, absorpția unui euro din fondurile europene. Pentru IMM-uri povara e mai mare. Există riscul de a solicita fondurile, însă dacă nu poți dispune de avocat sau de firme de contabilitate, nu ești sigur că vei primi grantul respectiv. Deci problemele sunt mai ales pentru micile companii pentru mici antreprenori, pentru ONG-urile de mici dimensiuni. Deci e ceva ce trebuie soluționat în, în Comisia de Bugete. Ținem cont de ce au spus uh, doamna Moody și domnul uh, Urtasun referitor la EFSI și proiectele de egalitate de, între sexe. E drept că ar trebui să se măsoare mult mai bine acest impact și dacă există un dezavantaj uh, în ceea ce privește solicitanții uh, de sex feminin, fie că e vorba de antreprenori, de companii, trebuie să facem față probleme. Și ce spunea doamna Moody referitor la infrastructura socială e foarte corect. Și un alt punct important cu care sunt perfect de acord, securitatea. De ce e important să consolidăm uh, agențiile Europol și Eurojust pentru a avea un mai bun flux de informații în legătură cu persoanele bănuite de terorism, de trafic uh, cu ființe umane sau de trafic uh, de arme. De asemenea, frontierele noastre pot fi uh, păzite mult mai bine dacă agențiile respective sunt mai puternice și dacă colaborează mai bine între ele. Acestea au fost principalele puncte. Dafne, da, și acolo aveți angajamentul metru pentru a asigura o finanțare adecvată în următorul buget. Deci, acum, pe măsură ce vor începe negocierile cu Comisia și cu Consiliul, va trebui să păstrăm legătura pentru a ști care sunt părerile dumneavoastră, care sunt nevoile de pe teren și de aceea vă mulțumesc pentru faptul că m-ați primit astăzi aici, vă mulțumesc pentru comentarii. Din ce ați spus, mi se pare totul corect, ceea ce e <laughs> foarte bine și aștept cu nerăbdare să păstrăm legătura și să ne ocupăm de acest buget în următoarele luni. Vă mulțumim foarte mult! Da, suntem siguri că vom uh, lucra foarte bine împreună și sper că veți uh, lua în considerare prioritățile pe care noi vi le-am exprimat. Next point on our agenda. Următorul punct pe ordinea de zi, voturi. Uh, six Punctul 6 pe ordinea de zi. Sunteți gata? Aveți cartelele de vot? Foarte bine. Punctul 6 pe ordinea de zi. Vot final. În ceea ce privește combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice. Raportarea pentru aviz este doamna Kozlovska Raievici. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri. Din păcate trebuie să verificăm electronic, fiindcă nu e clar. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 10. Vot pe părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic.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 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Avem un amendament oral aici. Sunt obiecții? Bun. Nu sunt. Votăm, deci, pe părți. Vot pe părți avem. Prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, cu amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. The vote is closed. Se închide votul. Se adoptă.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 Mm -hmm. okay. uh, now, we will vote the report on the implementation of Raportul referitor la punerea în aplicare a directivei 2011-92 a Parlamentului European și Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. Claire Moody, raportor. Începem cu compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. compromise 5. Compromisul 5A pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5B pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Cu amendament oral. Sunt obiecții? Bun. Deci votăm amendamentul 21 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. And the vote? Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 42. Amendamentul 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48. pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49. Raportoarea are un amendament oral. Mulțumesc, dar am un amendament oral la amendamentul oral. Textul pe care îl aveți în fața ochilor, deci al amendamentului oral, se dorește eliminarea guilty of traveling abroad, etc., până la returning to the EU. Apoi se spune for sexual purposes involving minors, deci se, uh, se elimină from a holiday taken. Mulțumesc. Sunt obiecții? Mulțumesc. Votăm acum amendamentul 49 cu amendament oral. Amendamentul 49 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51 cu amendament oral al domnului raportor. Sunt obiecții? Nu? Votăm, deci, prima parte. Deci, nu, pardon. Votăm întregul amendament 51, cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Elementul 1 cu amendament oral. Sunt obiecții. Amendament 1 cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 cu amendament oral. Sunt obiecții? Nu? Amendamentul 7 cu amendament oral pentru. împotriva abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum întregul aviz astfel amendat. Se deschide votul. And now the vote. Se închide votul. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Cu 18 voturi pentru 5 abțineri. Felicitări, domnule raportor, doamna Claire Moody. Mulțumesc. Următoarea noastră reuniune, nu uitați, dragi colegi, va avea loc pe 12 iulie dimineața. Vă mulțumesc, la revedere! Zova, thank you. Ah, thank, uh, thank you very much for, to the interpreters and thank you very much. Mulțumesc și interpreților și interpreții vă mulțumesc și mulțumesc și secretariatului.